Bitte nehmen Sie Platz. Vă rog frumos să luați loc. Darf Sie bitten Platz. Vă rog frumos să luați loc, doamnelor și domnilor. Vă rog frumos. Gib mir mal eben noch mal einen